să se ajungă, să existe acces la învățământul superior și nu prin extinderea Uniunii Europene am folosit ce am învățat din trecut și am arătat cum pot oamenii să colaboreze. Vreau să fac două comentarii. Nu cred că e deloc modat. cred că e foarte modern de fapt. Și uh, miliardul de euro care va fi pus la dispoziția pentru proiectele inovatoare interregionale reprezintă foarte multe ori. Uneori proiectele sunt prea mici și nu se pot desfășura într-un singur oraș sau într-o singură regiune. Ai nevoie și de alții. Nu e ca imprimarea în 3D. Sunt tehnologii noi. Și din acest moment și din această cauză avem această nouă inițiativă pentru cooperarea teritorială. Cred că e o inițiativă bună. Nu e o politică veche, e o politică nouă care privește către viitor. Bravo, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! S-a terminat însă timpul pentru socialdemocrați. Are cuvântul doamna Breso. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a treia oară. Și eu, tocmai ca mulți din cei care au luat cuvântul deja, provin dintr-o regiune de frontieră. Pentru noi toți, Interreg a fost un instrument extraordinar când vine vorba de cooperarea între diferite teritorii. Cred că acesta este unul din elemente care reprezintă și reflectă plus valoarea sa europeană. Uniunea Europeană în acești ani a fost, mai ales grație Interreg, un instrument de creștere și de pace. Mii de colectivități au, de cetățeni au colaborat la aceste proiecte, proiecte care au îmbunătățit uh, traiul europenilor. Am uh, dezvoltat apoi instrumente precum uh, Grupul European de Cooperare Teritorială, care ne-a permis uh, să ne dezvoltăm. Astăzi, în calitate de deputați în acest Parlament, ne putem mândri că și, deși ne mhm. aflăm în, într-un moment dificil, am reușit, sper că se va confirma acest lucru, să asigurăm peste 11 miliarde de euro fonduri pentru viitorul mandat, majorând în acest fel propunerea Comisiei. Un rezultat uh, excelent care sper că uh, se va vedea confirmat. În regulă, pentru grupul ALDE are cuvântul domnul Van Miltenburg. Dank u, voorzitter grensoverschrijdende samenwerking. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Cooperarea transfrontalieră este una dintre cele mai vizibile dimensiuni europene. Programul întreg a funcționat foarte bine timp de 10 ani și a permis cetățenilor să lucreze dincolo de frontiera propriului stat și să recurgă la serviciile altor instituții, altor infrastructuri. De aceea mă bucur să văd că Parlamentul European vrea să aloce 11 miliarde sprijinului pentru această cooperare transfrontalieră. Sunt bani de care, într-adevăr, este mare nevoie. S-au vorbit și despre investițiile inovative interregionale. Dorim aceste investiții, investiții în instituții academice, de exemplu. Asta ne permite să ne punem la oaltă resursele la nivel european și să creăm noi produse, noi servicii, să creăm noi piețe. Este, prin urmare, un sprijin financiar salutar. E important să investim uh, într-o reală plusvaloare europeană, investițiile la scară europeană permit continentului nostru să concureze mai eficient cu uh, Statele Unite, cu alți uh, protagoniști uh, pe plan internațional. <clears throat> Ce încercăm aici să facem înseamnă mai multe locuri de muncă, un plus de creștere economică și sper că foarte rapid vom putea începe negocierile cu Consiliul pe marginea acestui nou, nou regulament. E important să arătăm că Noul program poate demara în 2021, eliminând și ce a mai rămas din frontiere la nivel european. Mulțumim foarte mult! Nu-l văd pe domnul Rope în sală. Are dom- cuvântul domnul Țeller. Doamnă comisar, e bine că Însoțim acest raport cu o dezbatere pentru că merită acest lucru, deși ne apropiem de miezul nopții. Inițial fusese prevăzută o scurtă prezentare în plen pentru a introduce mai bine raportul. Nu există un domeniu de politică care să reflecte atât de bine Um, și să fie atât de dedicat coeziunii europene ca obiectivul cooperării teritoriale. Având în vedere că frontierele au devenit tot mai poroase, cu toate acestea există în statele membre structuri juridice și sisteme administrative diferite care îngreunează cooperarea transfrontalieră. Aici, programele Interreg pot da o mână de ajutor și au făcut acest lucru ca și în regiunile dezavantajate din punct de vedere structural, cetățenii pot să rezolve dincolo de frontiere problemele și pot uh, concretiza împreună proiecte. Pentru, sprijinirea cooperării, pentru sprijinirea cooperării transfrontaliere, această inițiativă ar trebui să reprezinte temeiul viitor. Însă, fondurile alocate nu ar trebui reduse, ci majorate pentru a avea în acest fel resurse suficiente, iar birocrația care s-a acumulat în ultimii ani trebuie eliminată. Un progres important îl reprezintă faptul că cooperarea teritorială nu se mai limitează la statele membre ale UE, ci include și țările din vecinătate și din cooperarea pentru dezvoltare. Raportorul nostru, Pascal Arimont, a îmbunătățit uh, propunerea comisiei. Iată de ce ar trebui să votăm uh, în favoarea propunerii sale cu amplă majoritate. Mulțumesc foarte mult. Este un subiect foarte important Iată de ce ar trebui să-i dedicăm tot timpul necesar. Mulțumesc foarte mult. Sunt absolut de acord cu punctul de vedere prezentat. Eu însă am fost ales pentru a supraveghea timpul cum trece. Îi dau cuvântul domnului Hedman. Europeiska współpraca Mulțumesc foarte mult. Interreg, cooperarea teritorială transfrontalieră este ideea de a-i aduce pe europeni împreună și este chintesența Uniunii Europene. De aceea sunt așa de bucuros că s-a confirmat valoarea acestui program într-un regulament special care este dedicat. Soluțiile prezentate, cum ar fi simplificarea, uh, ratele respective, mai puține poveri pentru beneficiari, monitorizarea, toată asta înseamnă că beneficiile Interreg sunt vizibile. Cooperarea transfrontalieră este extrem de importantă, lucru care se vede în cele din urmă în buget. Sper că programul Interreg poate fi folosit uh, pe deplin pe, pentru și susțin plafonul acesta de cofinanțare. Sunt de acord cu trecerea de la N plus 3 la N plus 2, care ar putea să fie nebenefică, pentru că s-ar putea pierde fondurile, pentru că nu este timp suficient pentru a folosi fondurile. Cred că am făcut uh, economie de câteva minute, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Zeller, atât de inteligent. Da, și eu la fel, spune președintele. Sigur, ați făcut economie de câteva secunde, sunt de acord cu cele spuse de domnul Zeller. Iar acum, în ultimul cuvânt, vicepreședintele Parlamentului, domnul Valcarcel Siso. Mulțumesc, domnule președinte. Deși acum nu egoismul și retorica se impun, logica care se impune este cea care ne duce la bunăstarea cetățenilor noștri. Iar experiența noastră din Spania și din Portugalia a fost extrem de importantă. Din 1995, colaborarea între administrațiile celor două țări a permis îmbunătățirea calității vieții în regiuni cum ar fi Galicia, Alenteio, Algarve sau Garcia Castellon. Cooperarea aceasta merge prin programul Interreg, care elimină frontiera și potențează creșterea de care beneficiază atât spaniolii cât și portughezii. Este un exemplu care ilustrează importanța gestionării eficiente uh, între frontierele comune, mai ales când fondurile regionale pot fi tăiate în următorul cadru financiar multianual. Dar e un lucru clar, politica de coeziune trebuie să se protejeze, să se menține și să îi se dea un impuls, pentru că îmbunătățirea vieții oamenilor prin proiecte ca cele din Interreg mai ales dacă ne gândim la faptul că avansează populismul. Trebuie să construim spitale, școli și șosele cu aceste fonduri. Eliminarea barierelor în calea vieții în comun este un scop al Uniunii Europene. Să punem, facem toți uh, să, ca acest lucru să ajungem la servicii publice la înălțimea așteptărilor cetățenilor noastre. Să începem cu Interreg. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane.

Ultima intervenție, doamna D'Amato. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem deosebit de mulțumiți de efortul realizat. Propunerea inițială a Comisiei includea o serie de propuneri asupra cărora am uh, venit cu amendamente, pentru că trebuie să reacordăm importanța cuvenită programelor transfrontaliere maritime. Punind uh, pe primul loc cooperarea transfrontalieră, am sporit cota totală a resurselor uh, alocate Interreg, aproape 11 miliarde. Am sporit atât pragul de cofinanțare UE la 80%, cât și uh, cotele de prefinanțare, oferind autorităților locale și regionale lichiditatea necesară pentru a finanța programele din teritoriu. Invit toți acei colegi, mai ales cei care doresc să schimbe regulile absurde ale actuale guvernanțe economice, să voteze în favoarea mm, celor două amendamente pe care le-a inițiat uh, grupul meu în uh, scopul calculării deficitului. Prin aceste modificări, uh, în vederea programării 2021-2027, vom vedea cine vrea cu adevărat să schimbe situația și cine nu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum aș dori să dau cuvântul, doamnei comisar. Aveți din nou cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat dezbaterea cu multă atenție și vreau să vă asigur că în numele Comisiei Cooperarea teritorială europeană va rămâne o componentă esențială a politicii de coeziune și a politicii europene. Comisia a luat notă de viziunile exprimate în Parlament în timpul discuțiilor și vă mulțumesc pentru susținerea privind promovarea investițiilor pentru programe inovatoare interregionale. Ne bazăm pe experiența trecută și se vor cere aceste resurse. S-a făcut treabă foarte bună până acum, stimați europarlamentari. Vrem să fim siguri că vom putea continua într-o manieră mai simplă, mai eficientă, într-un cadru mai simplu, mai eficient iar noi credem, suntem convinși că partenerul european va Parlamentul European va fi un partener. Vă mulțumesc foarte mult pentru activitate. Sunt, cred cu tărie, că în timpul președinției României, Consiliul va face pașii necesari înainte pentru propunerea Interreg, astfel încât să fie adoptat în 2019 pentru următoarea program, uh, perioadă de programare. Știți cât este de important acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici atât de târziu. Vă urez noapte bună. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar, pentru că sunteți aici și pentru că ați stat cu multă răbdare până la sfârșitul dezbaterii. Și acum are cuvântul domnul Arimont. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Am onoarea de a profita de ultimele două minute ale acestei ședințe aceste ultime două minute nu mă împiedică să mulțumesc, înainte de toate, să mulțumesc tuturor acelor colegi care au luat parte la această dezbatere, să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care, în timpul negocierilor și în timpul întâlnirilor cu raportori din umbră, Um, și au adus un aport activ astfel încât am reușit să venim cu un text bun. Îi mulțumesc Comisiei Europene care a însoțit în mod activ acest proces care a fost întotdeauna de partea noastră. Aș dori de asemenea să introduc aici și o rugăminte să reușim să motivăm președinția română astfel încât să-și redacteze abordarea generală cât se poate de repede, să putem intra în trilog și să reușim să negociem cât se poate de repede acest text înainte ca viitorul Parlament să trebuiască să se aplece peste el. Pentru că e important ca textul să fie gata pentru viitoarea perioadă de finanțare, pentru ca agențiile și toți actorii de la fața locului să dispună de un text care să le permită să se pregătească cât se poate de loc, pentru ca programele să poată fi puse în aplicare cât se poate de repede la fața locului. Încă o dată vă mulțumesc pentru cooperare și sper că și pe viitor să ne putem bucura de interreg. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor. Închid dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Mâine vom începe activitatea noastră la 8 și jumătate, de la 8 și jumătate la ora 2, după care Reluăm după amiaza de la ora 3 până la ora 11 seara. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului. Înainte de a încheia ședința de astăzi, aș dori încă o dată să-i mulțumesc călduros doamnei comisar